declarate uh, drept valabile. Există obiecții? Dacă nu, aceste mandate sunt confirmate. Uh, AFET uh, s-a uh, preocupat de interpretarea articolului 47 din uh, regulamentul de procedură, conform articolului 20, 201 aliniatul 3, uh, propune următoarea interpretare a acestui articol. În cadrul examinării unui acord internațional, conform articolului 83 al regulamentului de procedură, Uh, procedura cu um, comisii asociate, conform articolului 47, um, asupra procedurii de confirmare, conform articolului 75, nu este aplicabilă. Ultima, uh, ultimul comunicare. Comisia competentă uh, a transmis uh, o comunicare în ceea ce privește uh, punctul de vedere uh, adoptat